No, no, no, no, da, da, La seduta e aperta. Des ședința este deschisă. Înainte de a da cuvântul domnului comisar, a cerut cuvântul domnul Weber. Domnule președinte, am cerut să iau cuvântul pentru că doresc să mă refer la o situație urgentă. Situația pe care ați amintit-o ieri în uh, discursul dumneavoastră și anume uciderea jurnalistului slovac. Astăzi, în presa europeană, au fost publicate noi uh, informații după ce s-a întâmplat în Malta. Un alt jurnalist din uh, Slovacia a fost uh, asasinat și, ținând cont de faptul că astăzi nu va avea loc uh, o conferință a Parlamentului, mi-aș dori să insistăm asupra necesității organizării unei anchete independente în Slovacia pentru clarificarea acestei crime. Și, în al doilea rând, uh, după ce au apărut informații în mass media europeană că ar fi fost uh, deturnate fonduri uh, europene, aș propune să organizăm o uh, delegație, o misiune la fața locului în Slovacia. Parlamentul European trebuie să fie instituția care cere clarificarea acestui caz din Slo- Slovacia și care cere protejarea jurnaliștilor independenți. Și v-aș ruga să dăm curs acestei cereri. Mulțumesc! Onorevole Bullman. Domnul Bullman. Domnule președinte, cred că Parlamentul European, și pot să spun acest lucru în numele grupului meu politic, nu uh, poate fi depășit de alte instituții atunci când vine vorba de apărarea statului de drept și când uh, vine vorba de uh, anchetarea uh, unor asemenea cazuri, cum ar fi asasinarea unor uh, jurnaliști. Tocmai de aceea susținem și noi uh, ca la momentul uh, potrivit, când dispunem de mai multe informații relevante, să organizăm o dezbatere în Parlamentul European. Aș dori să vă aduc aminte că această misiune propusă de uh, colegul nostru Weber se află deja pe ordinea de zi a Comisiei Taxe 3 este prevăzută deja mm, pe ordinea de zi a Comisiei de Anchetă care încep, uh, urmează să-și înceapă activitatea și aș uh, dori să evităm uh, o activitate dublă și măsuri duble. În rest, aș dori să-i aduc aminte domnului Weber că susținem anchete independente. Este un lucru valabil pentru toate statele Uniunii Europene, indiferent de cine este uh, Uh, la guvern uh, din partea PPE sau nu, uh, nu vom accepta niciun fel de obstacol în calea unor anchete. Și este un lucru valabil și pentru acuzele de corupție din acest caz. Din acest caz. Vă mulțumesc. Bine. Luis. Please. rog. Mulțumesc, domnule președinte. Aș dori să subliniez faptul că uciderea de ziariști nu trebuie să devină niciodată o chestiune de politică de partid. Este o chestiune gravă. Acest parlament a acționat ferm atunci când s-a întâmplat așa ceva în Malta și trebuie să facem toate eforturile a pentru ca același lucru să se întâmplă și atunci când se întâmplă așa ceva în Slovacia. De aceea sprijin propunerea domnului Weber să trimitem o misiune ad hoc în Slovacia și să folosim, ne folosim de această ocazie pentru a o face cu mandat din partea conferinței președinților, pentru că nu mai putem accept, aștepta câteva săptămâni până se creează un secretariat pentru noua comisie. Trebuie să acționăm acum. Ziariștii au dreptul să acționeze liber și atunci uh, când e vorba de anchetarea chestiunilor legate de corupție și uh, taxare. Trebuie să ne asigurăm că se va întâmpla asta. Mulțumesc! Sono și eu sunt convins că libertatea presei nu este o chestiune de dreapta, de centru sau de stânga. Libertatea presei este o valoare fundamentală pentru întreaga Uniune Europeană și trebuie să fie o valoare fundamentală pentru toate guvernele, indiferent de culoarea lor politică. De aceea, cred că cea mai bună soluție este aceea de a adopta chiar azi o procedură scrisă cu participarea președinților grupurilor politice pentru a hotărâ să trimitem un grup de eurodeputați, vom vedea în ce formulă, în Slovacia, pentru a înțelege ce s-a întâmplat așa cum uh, Comisia Panama, Paper, Panama Papers a mers în Malta să vadă ce se întâmplă. Deci voi propune o procedură scrisă în cursul după mesei ca să nu mai pierdem vremea. Trebuie de asemenea să vă spun că astăzi au fost arestate trei persoane, din păcate, E vorba de trei cetățeni italieni care trăiau în Slovacia, dar trebuie să înțelegem nu doar cine au executat material aceste crime, dar și cine au comandat aceste crime. Trebuie să înțelegem și cine a comandat uciderea lui Dafne Caruana Galiția. Am spus că voi continua să insist pentru că nu putem să dăm lecții altora atâta timp cât nu facem curățenie la noi acasă. Deci voi acționa rapid prin procedură scrisă pentru că toate grupurile politice să-și exprime și formal dorința mm, de a participa și să trimitem cât de repede această delegație. Doamna Mussolini are cuvântul, vă rog. Te Domnule președinte, eu cuvântul și numele colegului Alberto Cirio în legătură cu Slovacia. Noi trimitem, uh, facem, aceast, avem această întrebare. Domnul Weber a vorbit și de folosirea incorrectă a fondurilor, dar există o problemă și legată de dumpingul intern. Doresc să vorbesc despre lucrătorii de la Embraco care vor fi, uh, își vor pierde locuri de muncă și uh, fir, firma sau întreprinderea se va muta din Italia în Slovacia. Nu e normal să se întâmple așa ceva între regiunile Uniunii Europene. Ocupa. Mulțumesc doamnă. M-am ocupat direct de această chestiune pentru că chiar ieri președintele regiunii Piemonte a venit cu lucrători și reprezentanți sindicali de la firma respectivă și m-am mobilizat pentru a reacționa concret și sunt, uh, am comunicat cu sindicatele și cu președintele regiunii și cu autoritățile italiene care se ocupă de asta. Are cuvântul acum. Următorul coleg care a cerut cuvântul. Domnule președinte, vorbiți despre state membre uh, care uh, respectă sau nu statul de drept și uciderea unui jurnalist. Cred că este important să ne aducem aminte aici și de uh, moartea lui Pat uh, Fineken, activist pentru drepturile omului. Uh, S-a dovedit în mod clar că că britanicii au fost implicați, deci trebuie să vedem ce s-a întâmplat și cu această uh, asasinare. Mulțumesc. Doamna Toia. Știm ceea ce ați făcut ieri și apreciem ce veți face și în această situație foarte dificilă. Știți că guvernul italian face și el eforturi similare și anume să ceară firmelor multinaționale să dea dovadă de responsabilitate socială atunci când uh, se instalează într-o țară, investesc și nu pot să închidă fabricile din motive strict financiare pentru că e vorba de reputația lor până la urmă. Cer un singur lucru și anume ca în cursul acestei evaluări pe care o face și Comisia pentru Control Bugetar cu toate instrumentele noastre, să evaluăm dacă fondurile regionale, fondurile europene uh, oferite regiunilor celor mai puțin dezvoltate uh, sunt folosite în scopuri de dumping social și fiscal. Deci, cred că pe lângă toate acțiunile noastre în legătură cu această întreprindere și lucrătorii cu care ne-am întâlnit, trebuie să ținem cont și de acest aspect și anume utilizarea fondurilor europene. Mulțumesc! Okay. Bine, bine. Mulțumesc. Doamna Gomez. Mr. President. Domnule președinte, am, am avut onoarea de a conduce misiunea din Malta și sunt de acord. Într-adevăr, într-adevăr mai avem multă muncă de, fă, de făcut, așteptăm un răspuns din partea COP și activitatea, această muncă ar trebui să se desfășoare uh, respectând competențele Comisiei Libe și competențele noi uh, comisii înființate, care va continua activitatea Comisiei PANA. Însă doream să mă refer la situația din Etiopia, unde se desfășoară o reprimare uh, violentă a uh, uh, opoziției și declarația Uniunii Europene este o rușină în comparație cu declarația americanilor care au condamnat reinstaurarea situației de urgență. Vă rog să um, vă adresați cu această problemă Comisiei și în alta reprezentantă pentru ca Comisia Europeană să aibă o poziție care să respecte uh, valorile noastre, să respecte o democrație inclusivă din, din Etiopia care respectă drepturile omului. Nu avem acum o dezbatere în legătură cu drepturile omului. S-au cerut intervenții uh, pentru chestiuni urgente, dar avem un invitat. Uh, doamnă Harms, despre ce doreați să vorbiți? Would, uh, ask... Domnule președinte, vreau să vă uh, rog să trecem la ordinea de zi pentru că pe uh, temele pe care le discutăm ar fi foarte bine să-l ascultăm și pe invitatul nostru, domnul Muițnicț. E quello che stiamo facendo. Tocmai asta facem. Ma la vicenda del giornalista dar eh, problema legată de ziaristul asasinat era într-adevăr una extrem de gravă și domnul eh, comisar eh, pentru drepturile omului a înțeles importanța acestei chestiuni. Doresc să-i mulțumesc pentru faptul că uh, a așteptat. Îi mulțumesc pentru răbdare, dar până la urmă tot pentru de, despre drepturile omului era vorba. Urez acum bun venit în Parlament domnului comisar al Consiliului Europei pentru Drepturile Omului, Nils Muznix. Noi apărăm alături de uh, Consiliul Europei uh, drepturile omului și drepturile democratice și suntem la fel de determinați în lupta împotriva violenței, împotriva femeilor și împotriva violenței în familie.